rezoluție. Acestea vor fi supuse votului la sfârșitul sesiunii din această după-amiază. Următorul punct pe ordinea de zi îl constituie demararea consultărilor privind de excluderea Ungandei și a Nigeriei din grupul statelor păs la acordul de la Cotonou, având în vedere legislația adoptată recent, prin care se incriminează în mai mare măsură homosexualitatea. Aș dori să informez pe colegi că în această dimineață, chiar în această clădire, s-a întrunit uh, adunarea uh, generală Uniunea Europeană uh, ACP și am hotărât la această întâlnire pe care am menționat-o ca textul care urmează să fie aprobat să fie folosit drept un punct de referință pentru poziția Parlamentului European în legătură cu această chestiune foarte uh, gravă. Uh, uh acest uh, lucru uh, va fi discutat uh, și la întâlnirile ulterioare la care vor participa și reprezentanții parlamentelor din Uganda și din Nigeria. Uh, acum îl ascultăm pe domnul Tenac. Decizia uh, președintelui uh, Ugandei, Ioveri Musaveni, de a incrimina homosexualitatea este o încălcare gravă a drepturilor omului. Iar uh, homosexualitatea este, este pedepsită cu șapte ani de închisoare, iar uh, cei bolnavi de HIV uh, sunt considerați a fi având uh, circunstanțe agravante și sunt închiși pe viață. Eu uh, resping uh, uh, faptul că Uh, acuzația că homosexualitatea este un import din uh, timpuri coloniale. Nu trebuie să permitem acestor uh, guverne să facă acest lucru, dar suspendarea acordului de la Cotonou trebuie să rămână pe ordinea de zi pentru a ne demonstra hotărârea de a respecta drepturile fundamentale indiferent de sex. Mulțumesc acum tot în calitate de autor, domnul Raul Ureda. Mulțumesc. Încă o dată trebuie să condamnăm actul privind uh, condamnarea homosexualității în Uganda și Nigeria, drepturile universale ale omului, libertatea de asociere și um, drepturile la uh, libertatea față de tratament degradant sunt încălcate aici drepturile individuale sunt garantate în Constituții, drepturile comunității LGBT uh, nu pot fi um, date la o parte. Guvernele din Uganda și din Nigeria nu își îndeplinesc obligațiile care rezultă din articolul 9.2 art cordului de la Cotonou. Din toate aceste motive, cerem Comisiei Europene să lanseze consultații privind acordul 96 eh, cu Uganda și Nigeria în vederea posibilei excluderi mm, ca părți la acord și măsurile aferente. Mulțumesc, Raul, tot în calitate de autor, două minute, domnul Repo. Arvoisa puhemies, eh, <clears throat> tällä päätös... Domnule președinte, această rezoluție este o rezoluție prin care vrem să impunem uh, principiul că toată lumea se naște egală și cu aceleași drepturi. Nimeni nu trebuie să trăiască cu teamă din cauza orientării sexuale. În ciuda acestor lucruri, în 76 uh, de țări, homosexualitatea este considerată uh, un uh, o infracțiune și în unele țări poți să fii condamnat la moarte pentru aceasta. Sunt încălcări de neînțeles ale drepturilor fundamentale și ale demnității. Uh, acordul de la Cotonou prevede un cadru pentru țările ACP de a-și dezvolta economiile, cultura și societatea. a s-a cerut începerea de consultații politice cu țări din ACP. Uganda și Nigeria sunt o sunt țări care sunt binevenite în acest acord. Este important ca Uniunea Europeană uh, a um, elaborat uh, instrumentele și liniile călăuzitoare pentru uh, LGBTI pentru a promova drepturile omului. Trebuie acum însă să ne ținem promisiunile. Autoritățile din Nigeria și din Uganda trebuie să elimine um, LGBTI-ul din um, codul penal ca homosexualitatea să nu mai fie considerată o infracțiune. Nici o națiune nu are obligația Nici o națiune nu trebuie să, de, să nu-și respecte obligațiile internaționale. Por un minut și mediu la señora Schake. Doamna Șarhe, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că încep uh, întâlnirea ACP în această uh, clădire, trebuie să luăm atitudine față de incriminarea homosexualității cu pedepse foarte grave în Uganda și Nigeria. Trebuie să utilizăm clauzele uh, privind drepturile fundamentale din articolul 96 <clears throat> Este o adevărată uh, vânătoare de vrăjitoare împotriva uh, acestor uh, oameni și de aceea mai multe state membre au decis deja să-și înghețe ajutoarele de dezvoltare în Uganda și Nigeria, ceea ce nu este de dorit, dar este necesar dacă vrem să ne asigurăm că oamenii de rând nu vor mai suferi mai mult decât suferă deja în țările africane probleme reale care au impact asupra mult mai multor oameni, precum uh, nevoia de educație, de sănătate, infrastructură, uh, violența și extremismul, ar trebui să fie subiectele unui dialog activ în care să impunem valorile europene și prevederile tratatelor uh, la care aceste țări africane sunt semnatare. Trebuie să, ca ele să respecte toate drepturile omului. Mulțumesc! Un alt autor, domnul Sonic, are un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să acționăm în ceea ce privește situația din Uganda și din Nigeria și să condamnăm legile care au fost adoptate acolo în luna decembrie. Nu putem accepta ca țări cu care cooperăm din punct de vedere politic, uh, pe lângă comercial și ajutorul pentru dezvoltare, încalcă drepturile omului într-o așa măsură, cum se întâmplă în Uganda și Nigeria. Există verdictul, de exemplu, de 10 ani în închisoare pentru persoane care se reunesc în cadrul unei organizații care deservește comunitatea LGBT. În 12 provincii din Nigeria, orice fel de contact homosexual uh, este pedepsit cu moartea. Ce putem face ca Uniune Europeană? Există sancțiuni pe care le putem uh, aplica, sunt prevăzute și în acordul de la Cotonou și cer Uniunii Europene să acționeze în acest sens la summitul care urmează. Mulțumesc. Ultima intervenție din partea autorilor. Doamna Vergia, două minute. În Uganda, ce l'on craignait în Uganda s-a întâmplat ceea ce se temea mai de uh, doi ani. Uh, președintele Museveni a uh, promovat uh, și a promulgat legea care incriminează homosexualitatea. În Nigeria se întâmplă același lucru cu promulgarea unei legi similare pe 13 ianuarie. Primele victime au fost condamnate au uh, primit 15 uh, lovituri de bici. Situația era deja grea pentru că homosexualitatea era uh, reprimată. Acum toată lumea crede că vânătoarea homosexualilor este permisă. Bisericile catolice și evanghelice din Statele Unite au o influență proastă în acest sens tabloidele au uh, publicat uh, în uh, Uganda din 15 februarie fotografii a 200 de persoane din comunitatea LGBTI. Deja am avut o reuniune de urgență în acest sens. Acest lucru alimentează ura și se fac abuzuri o ă, țară care este semnatară a acordului de la Cotonou nu poate ă, să scape doar cu niște critici. Ă, Uganda și Nigeria trebuie să abroge aceste legi. Trebuie să facem presiuni asupra acestor țări pentru a aplica articolul 96 din acordul de la Cotonou. Trebuie să subliniem cât de indispensabil este aplicarea acestor dispoziții pentru a face o adevărată revoluție de mentalitate pentru a înlătura obscurantismul. ONG-urile sunt pe aceeași lungime de undă și pot să fie utile în aplicarea acordului de la Cotonou. Mulțumesc, Cristin. Acum uh, avem câțiva uh, intervenienți din partea grupurilor parlamentare în numele socialistelor, domnul Derek Vaughan. Thank you, uh, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Nigeria și Uganda au adoptat ambele legi care criminalizează homosexualitatea și se vorbește despre legi similare în alte state din regiune. Uh, acest lucru uh, a fost uh, făcut de lideri politici care doresc să uh, devieze atenția de la problemele reale, economice și sociale din țările lor. De aceea, Uniunea nu poate rămâne tăcută pe acest subiect și trebuie să arătăm că suntem foarte serioși în ceea ce privește drepturile omului. Întrebarea este ce poate face Uniunea Europeană. Eu cred că soluția trebuie să vină din partea Uniunii și nu din partea unor uh, state membre izolate. Există câteva posibilități uh, de a rezolva această problemă, dincolo de lansarea de consultații în legătură cu acordul. Există uh, în următoarele zile adunarea interparlamentară uh, la care v-ați referit și vom profita de ocazie pentru a pune problema asta. Mai există dialogul privind drepturile uh, omului planificat uh, pentru 28 martie cu Uganda. Pe 2 și 3 aprilie mai este o întâlnire la care iarăși putem uh, ridica problema și trebuie de asemenea menționată suspendarea ajutoarelor către aceste țări, dar cred că cel mai bine ar fi să redirecționăm banii către ONG-urile care se ocupă uh, cu apărarea drepturilor comunității LGBT. Uniunea Africană trebuie de asemenea să preia această problemă și să se asigure că fenomenul nu se extinde în regiune, pentru că oamenii oriunde s-ar afla în lume merită să se bucure de drepturile omului și de uh, drepturi egale. Mulțumesc în numele verzilor acum doamna Cornelison. Mulțumesc, domnule președinte. De la un anumit moment trebuie să demonstrăm că drepturile omului sunt cu adevărat o prioritate pentru Uniunea Europeană. Parlamentele și guvernele Ugandei și Nigeriei au hotărât să discrimineze comunitatea LBGTI nu este o decizie luată sub focul momentului, este o decizie gândită. ONG-urile internaționale, miniștrii europeni, Parlamentul, alte instituții s-au pronunțat împotriva acestei idei și acum uh, persoane care aparțin acestei comunități pot ajunge la închisoare ani de zile, la fel și prietenii și familiile lor dacă îi sprijină. Situația este îngrozitoare și deja asta a dus la escaladarea violenței și discriminării discriminării împotriva acestor oameni. Concluzia care se impune la nivelul nostru este una singură. Uganda și Nigeria nu își respectă obligațiile care rezultă din acordul de la Cotonou. Prin urmare, pregătirea pentru uh, excluderea, suspendarea acestor țări din acord trebuie să înceapă cât mai repede și trebuie să discutăm cu guvernele lor. Dacă nu, tot ce facem este să vorbim pură teorie. Mulțumesc. Ultimul vorbitor în acest tur de intervenții, domnul Obermeier, un minut și jumătate din partea neafiliaților. Danke, Herr Präsident. Wenn man bedenkt, dass Mulțumesc, domnule președinte. Homosexualitatea uh, în Uganda și uh, Nigeria constituie o infracțiune și uh, există chiar pedapsa cu moartea în 12 state. Dezbaterile se poartă în ceea ce privește discriminarea împotriva homosexualilor. Legile care penalizează homosexualii încalcă drepturile prevăzute în legislația Uniunii Europene și trebuie să sufere consecințele. Uh, astfel de uh, legi uh, trebuie abrogate. În ceea ce privește acordul de la Cotonou, am putea să stabilim condiții pentru condițiile cu Uniunea Europeană. Pentru că aceste state și-au luat o serie de angajamente când au semnat acordul. Uniunea Europeană trebuie să folosească toate căile diplomatice um, și, în consecință, în privința Ugandei și a Nigeriei, trebuie să suspendăm aceste țări de la participarea lor de la acordul de la Cotonou. Președintele, mulțumesc. Acum, pentru procedura cash avem șase eurodeputați care doresc să intervină. Și o să Uh, întrerup fiecare orator la un minut. Domnul Sean Kelly, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu propunerile de pe masă pentru că ce se întâmplă în Uganda și în Nigeria nu este acceptabil, mai ales criminalizarea homosexualității și pedepsele draconice discriminatorii care au fost impuse. Trebuie să analizăm ajutoarele pe care le acordăm acestor țări și cred că ar trebui să tăiem ajutoarele către Guvernul Central și să redirecționăm către ONG-uri. De asemenea, trebuie să uh, îl provocăm pe președintele Ugandei care în sprijinul la uh, impunerea acestei legi uh, a adus argumente uh, vezoane de natură medicală și genetică. Dacă ne uităm uh, unde am ajuns noi uh, în ceea ce privește atitudinile uh, și legislația în ultimii 20 de ani, eu cred că speranța nu este pierdută pentru Uganda și Nigeria. Mulțumesc, Sean. Următorul vorbitor, doamna Odoringă. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 16 ianuarie am adoptat aici, în Parlamentul European, o rezoluție prin care condamnam hotărârile Ugandei și Nigeriei de a infracționaliza homosexualitatea. Noul regulament spune că călăsătoriile între persoane de același gen, martorii la aceste căsătorii și organizațiile care deservesc aceste comunități vor fi sancționate și asta încalcă prevederile Declarației Drepturilor Omului și uh, ale acordului de la Cotonou. În calitate de donator pentru țările în dezvoltare, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că în aceste țări se respectă drepturile fundamentale și de aceea cer Comisiei Europene să revizuiască principiile de cooperare cu cele două țări și de asemenea toate acordurile viitoare între noi și state terțe trebuie să includă o clauză specială prin care să se ceară respectarea libertăților fundamentale, inclusiv orientarea sexuală. Intervine domnul președinte. V-ați depășit timpul. Are acum cuvântul doamna Morvai. Uh, Mulțumesc, uh, doamna Rueva și alți autori a acestui raport. Vă rog să-mi răspundeți la întrebare. Care este acest test de a alege, prin care se aleg aceste cazuri uh, și se aduc aici în atenția noastră? O să vă spun o altă poveste. Un uh, diplomat din Statele Unite, un, din uh, Arabia Saudită, uh, a fost uh, amenințat uh, pentru că era homosexual uh, Uh, la tortură. De aceea a cerut azil în Statele Unite. Statele Unite au refuzat să-i acorde azil. Uh, deci uh, suntem prieteni ai Statelor Unite. Statele Unite este o țară puternică și chiar după Revoluția Snowden este un prieten foarte bun al Uniunii Europene. O mare familie fericită. Dar totuși Oare acest uh, caz va fi adus în discuția Parlamentului European? Vă întreb, vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Corhola. Kiitos, arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să ne gândim la principiile conform cărora acordăm ajutoare de dezvoltare. Ce facem dacă țara uh, de destinație a acestor ajutoare încalcă drepturile omului? și noi, Finlanda și uh, Olanda, am susținut înghețarea sau redirecționarea ajutoarelor pentru Uganda și Nigeria. Dar această măsură are două tăișuri. De fapt, trebuie să sprijinim ONG-urile pentru că acești oameni uh, care ajută pe homosexuali se confruntă cu amenințarea pușcăriei de asemenea. Trebuie să nu uităm că toate statele au obligația de a încerca să lupte împotriva discriminării cetățenilor lor. Vă mulțumesc! Mulțumim! Următorul vorbitor, domnul Boris. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să revizuim acordurile la Cotonou din perspectiva impunerii de sancțiuni asupra acestor state. Cele două țări, Uganda și Nigeria, încalcă drepturile omului. Acesta este un exemplu clar de discriminare în funcție de orientare sexuală și de aceea cred că trebuie să sistăm plățile sub formă de ajutor pentru dezvoltare către aceste două țări și să sprijinim ONG-urile, transmițând un semnal foarte clar acestor țări că acordurile cu ei nu pot fi încălcate într-o așa măsură. Un astfel de răspuns va fi eficient și va avea impact pentru că totuși trebuie respectate niște, um, niște prevederi din acordurile pe care le-am semnat dacă vrem să le oferim ajutor. De aceea, dragi colegi, vă invit să ne gândim la oprirea plăților și dirijarea banilor uh, către ONG-uri. Mulțumesc, Până domnul președinte. Ultima intervenție are acum cuvântul domnul Silvestri. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Legile împotriva homosexualității adoptate în Uganda și Nigeria sunt uh, inechitabile și care trebuie să fie condamnate prin inițierea de acțiuni ferme. Din păcate, constat că în aceste ocazii apar voci care Uh, cer să reintroducem în discuție identitatea de gen, dreptul de um, adoptare în cuplurile unisexuale uh, ca puncte de discuție în Parlament comunitatea LGBT uh, are o voce care trebuie ascultată, dar există mulți copii care nu au fost auziți. De exemplu, mă refer aici la drepturile embrionilor, care reprezintă o minoritate ce n-a fost niciodată ascultată. De ce nu ne gândim și la asta? Mulțumim, domnule Silvestris. Am uh, încheiat intervențiile și acum dăm uh, cuvântul domnului comisar Lewandowski pentru a răspunde la cele spuse de colegi. Domnule președinte, dragi colegi, subiectul pe care îl discutăm astăzi, legislația recentă care incriminează homosexualii în Uganda și uh, Nigeria, uh, nu constituie singurul caz de discriminare împotriva comunității uh, LGBTI din întreaga lume. Uniunea Europeană are o poziție puternică, uh, principii uh, puternice împotriva oricărei forme de uh, discriminare. Consiliul a adoptat în 2014 linii directoare pentru protecția drepturilor comunității LGBTI. Ne opunem legisla legislației adoptate recent în uh, Nigeria și Uganda, rămânem fideli principiului universalității drepturilor omului. Aceasta este opinia uh, noastră uh, cultura, valorile religioase nu pot fi invocate pentru a justifica o formă de discriminare. Unii dintre dumneavoastră au uh, cerut uh, inițierea unor consultări cu Uganda și Nigeria în baza articolului 96. După părerea noastră, uh, recurgerea articolului 96 ar fi prematură. Avem alte posibilități de dialog și să purtăm discuții cu autoritățile acestor țări. Uniunea Europeană se uh, va întâlni în baza articolului 8 uh, al acordului de la Cotonou pe 28 uh, martie vor fi și alte posibilități de dialog, în, de dialog în iunie, așa cum a menționat Derek Vaughan. Deci ne așteptăm ca rezultatul acestor întâlniri pe care le-am menționat să fie de mare importanță și să uh, determine evoluția relațiilor noastre cu uh, țările uh, în cauză, Uganda și Nigeria, în cadrul acordului de la Cotonou. Deci asta sunt următorii pași pe care îi vom face. Vă mulțumim, domnule comisar. Există șase proiecte de rezoluție. Încheiem dezbaterea acum, iar votul va avea loc în câteva momente după ce vom fi discutat și al treilea punct de pe ordinea de zi astăzi, un subiect similar, însă se referă la securitate și traficul de ființe umane în